Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Se deschide ședința. Din partea PPE și ALDE am primit uh, cereri de numiri în comisii și delegații. Lista acestor numiri uh, a fost publicată în procesul verbal al acestei reuniuni. Dacă nu uh, va exista comentarii și observații până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi adoptate. Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea comună cu privire la brevetul european. Rapoartele domnilor uh, Rapcai, raport uh, pentru crearea unei protecții unitare prin brevet și raportul domnului Baldasare, protecția unitară prin brevet, dar și raportul domnului Lene, sistemul jurisdicțional pentru litigiile în materie de brevete. Îi dau cuvântul mai întâi pentru patru minute domnului raportor Rapcai. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, foarte numeroși astăzi dimineața. Acum câteva săptămâni am fost în circumscripția mea electorală și am vizitat o întreprindere foarte inovatoare, mică, dar extrem de vizionară, care mi-a explicat câte brevete a primit deja. Aproape uh, ca un câinele lui Pavlov, v am întrebat imediat ce părere aveți de brevetul uh, unitar european cu protecție unitară, pentru că despre asta este vorba. Și mi-au spus uh, spontan, nu avem nevoie de acest uh, brevet mâine, nu avem nevoie de acest brevet astăzi, aveam, aveam nevoie de el ieri, avem nevoie de el cât mai repede pentru că o acordare unitară a brevetelor există deja, dar protecția necesară unitară pe aceea nu avem încă și de aceea nu avem nevoie mâine de ea sau astăzi, ci chiar ieri. Adică e o chestiune foarte urgentă. Însă problema este, dragi colegi, că după dezbateri destul de îndelungate despre brevetul european și domnul Lene va vorbi despre istoria acestui subiect cu siguranță, uh, Trebuie să constatăm că au existat anumite instituții în Uniunea Europeană care ar fi fost uh, din nou gata să împiedice acest proiect. Vorbesc aici mai precis de Consiliu, pentru că înainte de sfârșitul anului am avut deja un rezultat. Un rezultat după un schimb de opinii foarte intens, o negociere intensă în care am reușit să ajungem la un pachet cu președinția poloneză, și toți au fost de acord, am primit chiar în scris din partea președinției poloneze că Consiliul va vota așa cum uh, am convenit la acele negocieri. Însă a existat un singur punct care a lipsit și anume sediul uh, instanței uh, pentru judecarea litigilor în materie de brevete și aceasta, bineînțeles, nu este problema Consiliului, dar ei n-au reușit să se pună de acord și uh, cu un an mai târziu trei țări au aplicat pentru sediu respectiv și ce au găsit ei ca soluție? Trei țări au primit acest sediu nici nu am fi putut să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă 8 țări ar fi cerut acest sediu. Ar fi dat probabil 8, la 8 țări acest sediu. Deci, după regulamentul pe care l-am uh, negociat, uh, practic acum se dorește o eliminare a punctelor esențiale. Se încalcă dreptul uh, comunitar, trebuie să știm exact că asta se întâmplă și Consiliul încearcă să ia o hotărâre pentru a um, contraveni dreptului comunitar. Deci el dorește ca Curtea Europeană de Justiție să nu participe la procedură, dorește deci ca Curtea Europeană de Justiție să iasă pur și simplu din discuție. Și deci drepturile Parlamentului European uh, în calitate de legislator sunt încălcate. Acestea sunt uh, liniile roșii pe care le-am stabilit și am spus dacă vrem să continuăm pentru că, bineînțeles, Consiliul trebuia să-și păstreze fața, a considerat că putem să facem anumite reduceri, dar uh, nouă Consiliul nu prea avea ce să ne spună, însă Consiliului de Ministri, bineînțeles, când se preunuță Consiliul de Ministri, toată lumea trebuie să respecte și de aici a provenit problema. Deci am spus, dacă vreți să vă păstrați fața și noi trebuie să participăm, atunci în niciun caz nu putem să tăiem articolele 6 până la 8, cum și-au dorit ei, ci avem nevoie de o înlocuire dacă acestea sunt eliminate și am înjurat foarte mult, trebuie să vă spun, am jurat Consiliul foarte mult și vreau să exclud însă de la aceste invective președinția cipriotă, pentru că ei au primit practic un cartof fierbinte, cum se spune, și a trebuit să se descurce cu el. Și noi, Parlamentul, am spus, trebuie să arate compromisul în felul acesta, dacă nu, noi nu participăm iar președinția Ciprului a intrat în joc chiar în acel moment. Vreau să spun că, sigur, soluția pe care am obținut-o acum nu este neapărat cea mai frumoasă, dar este o soluție acceptabilă cu trei linii roșii pe care le-am stabilit și eu cred că este momentul să încheiem acest pachet și să-l votăm în fine pentru a avea această protecție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Rapcai, spune președintele, iar acum patru minute are cuvântul domnul Baltasare. Si, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, la votul de azi uh, vom uh, încheia un proiect la care uh, s-a lucrat în Europa în ultimii 40 de ani. Până la, în sfârșit, Uniunea Europeană va reuși să aibă un sistem de protecție eficient și preventiv uh, pentru uh, prevete. Sistemul existent la ora actuală nu uh, oferă certitudine juridică și este foarte complicat și reprezintă, de, fa- de fapt, un fel de impozit asupra inovației. Dacă dorim, dacă un stat membru dorește să își protejeze un brevet acum, costul este foarte mare. Noul sistem va permite existența unui brevet uh, um, existent în întreaga, valabil în toată Uniunea Europeană, pentru 1800 de euro. La ora actuală, brevetul costă de șase ori mai mult în Europa decât în Statele Unite sau în Japonia și faptul că nu există un singur sistem de soluționare a litigiilor reprezintă o problemă în plus. Procedurile juice trebuie să înceapă în același timp în toate statele membre și rezultatele pot fi diferite de la un stat membru la altul, pentru că nu există o jurisdicție unică. Această situație a dus la uh, consecințe negative asupra competitivității Uniunii Europene, pentru că activitățile legate de inovare care generează resurse umane și care dau oamenilor de lucru sunt uh, stagnează și sunt fragmentate. Din cauza acestor consecințe negative, uh, lucrurile nu au stat cum trebuie. Noul sistem va permite reducerea costurilor de Ehm, costurilor, eliminând costurile cu traducerile, va facilita accesul și va asigura și o certitudine juridică. Conform priorităților noastre, eu, ca raportor, eh, sunt pentru eh, facilitarea accesului eh, companiilor mici la sistemul de protecție a brevetelor și în raportul meu am inclus prevederi specifice pentru a ne permite acest lucru. Traducerile se vor putea face um, pentru uh, companiile mici la un cost um, redus. E vorba de companiile care ar uh, solicita brevet uh, într-un alt stat și, de asemenea, se poate oferi asistență juridică în cazul de contrafacere a invențiilor lor pentru care există brevet. Costul renoirii brevetului va fi și el ajustat pentru a răspunde nevoilor companiilor mici. În sfârșit ajungem la um, sfârșitul bătăliei pe tema lingvistică. Aranjamentele de tranziție pentru următorii 10 ani ne vor um, duce încet încet la utilizarea limbii um, engleze pentru brevete. În uh, final, câte ceva despre compromisul la care am ajuns. Cred că trebuie să subliniem uh, faptul că Consiliul nu a avut un comportament adecvat, o atitudine corespunzătoare, Um, suntem în cursul unei proceduri legislative care uh, este derulată în cadrul Parlamentului. Avem doar două posibilități. Uh, pe de o parte putem evita încă o bătălie instituțională pentru că deja există suficiente. Deci putem uh, să evităm această bătălie um, alegând soluția de compromis, permițând o protecție uniformă prin brevet pentru toate statele membre. De aceea, Am ajuns la acest uh, compromis care asigură protecția unitară în toate statele membre, uh, protecție prin brevet. Aplicarea legii se va face la fel în toate statele membre care sunt membre ale Convenției. Dacă astăzi uh, va fi aprobat acest pachet, vom avea certitudine juridică în sistemul nostru de protecție prin brevet. Vom avea prevederi care vor susține companiile mici și vom uh, da un impuls dezvoltării inovării, care este un lucru foarte bun pentru competitivitatea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Baldasare. Acum are cuvântul pentru 4 minute domnul raportor Lene. Stimate domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor colegi, dezbaterea despre brevete se poartă deja din anii 70. Încă de atunci a existat cerința ca Europa să aibă un sistem unitar de brevete. În anul 2001, comisarul de atunci, Bolkenstein, a lucrat la o propunere concretă de regulament pentru brevete pe care a lansat-o. Însă acea propunere a eșuat din cauza unor litigi în Consiliu, care își au uh, originea problemei legată de aplicarea brevetelor, dar de fapt nu aveau nicio legătură cu cei care ar fi utilizat aceste brevete, cum ar fi, de exemplu, litigiul cu privire la regimul lingvistic. În continuare, majoritatea brevetelor de astăzi sunt numai în engleză și majoritatea cercetării, oricum se face la ora actuală, tot în engleză. Apoi, două alte limbi mai joacă un rol important și restul uh, de limbi în afacerea cu brevete nu prea joacă niciun rol în general. Însă atunci prima încercarea domnului Wolkenstein a eșuat din acest motiv. Vreau să vă amintesc că toți reprezentanții comisiei noastre juri au încercat în mai multe reprize să facă diverse um, proiecte, să pună pe picioare proiecte în care, de exemplu, să se rezolve problema pe care o avem cu China în proprietatea intelectuală. Trebuie să știm de fiecare dată că tot noi suntem cei care suntem foarte retardați în domeniul brevetelor, ceea ce ne arată și chinezii de multe ori atunci când intrăm în discuții cu ei. Iată din nou un semn că această problemă este absolut urgentă și trebuie rezolvată. Pe lângă ceea ce se întâmplă, avem un sistem de brevete astăzi, după cum a spus și domnul Rapcai, care este foarte bun pentru întreprinderile mari dar foarte prost pentru IMM-uri și vom încerca să rezolvăm aceasta prin faptul că vom avea un brevet unitar în Europa care poate fi și aplicat în mod unitar și că deci dezavantajele pentru întreprinderile mici și mijlocii vor fi înlăturate. Parlamentul European, atunci când a negociat acest pachet, a jucat un rol foarte important. Vreau să vă amintesc că noi, în ultima legislatură, am fost cei care am cerut Comisiei să aibă o nouă strategie pentru brevete și comisarul Barnier, într-adevăr, a făcut plăcut foarte mult și sunt recunoscător pentru că a folosit toate pârghile din tratatul de la Lisabona pentru a putea prezenta acum un nou pachet, deci o nouă propunere pe care a lansat-o și pe care noi am prelucrat-o. Și acum, după o dezbatere foarte lungă, noi avem acest rezultat de care suntem mândri. Într-adevăr, tratatul de la Lisabona are, creează o bază foarte bună pentru nouă proprietate intelectuală și o nouă protecție a acesteia iar colaborarea prin care am reușit să ajungem la rezolvarea litigiului cu privire la regimul lingvistic este un lucru foarte bun. În fine, vom avea la problema brevetelor în dreptul comunitar o soluție. Doamnelor și domnilor, sistemul jurisdicțional pe care l-am prezentat eu în raportul meu este ceva care se mișcă în afara structurii legislative comunitare. Știți că atunci Consiliul a cerut uh, un aviz din partea Curții Europene de Justiție și Curtea Europeană de Justiție nu a fost în favoarea unui sistem central de jurisdicții pentru brevetele europene care să fie structurate de dreptul european, ci ne-a indicat uh, calea către o jurisdicție pentru brevete europene, deci o chestiune supranațională, dar, de exemplu, uh, care să aibă un rol de orientare la crearea sistemului de brevete, dar care să funcționeze, de fapt, după principiile unui Tribunal Național. Cred că, așa cum a cerut-o și Curtea Europeană de Justiție în raportul său, Um, trebuie să acceptăm că vom avea un sistem prin care nu va trebui doar, va trebui doar să ne dăm avizul și că am reușit totuși un lucru important. Acolo unde există o autoritate competentă în statele membre pe care putem să o consultăm în cazul unei încălcări a drepturilor patent, a brevetelor, atunci aceasta ar trebui să fie integrată în sistemul de jurisdicții europene, ceea ce nu s-ar fi întâmplat dacă am fi avut o jurisdicție supranațională în cadrul, cadrul Curții Europene de Justiție. Vreau să spun și un cuvânt despre statele care nu participă la această colaborare consolidată. Dacă ei decid uh, la un moment dat să participe la celelalte 25 de state membre și la această Uniune, vom avea într-adevăr în Uniunea Europeană și o piață internă perfectă în ceea ce privește brevetele. Se poate poate folosi această posibilitate în tratatul de la Lisabona, dar frumos ar fi dacă ar participa toți. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Lene. Iar acum uh, dau cuvântul în numele Consiliului domnului Luca. Axiodime, ghire proedre, axiodime mele tu Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Trebuie să, vă spun, trebuie să vă spun că e o mare plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a vă anunța că la reuniunea Consiliului de Concurență de ieri, ministrii au adoptat cu unanimitate măsurile privind brevetul european. E un pas enorm pentru Uniunea Europeană și dat fiind faptul că această idee de a avea un sistem unitar de brevete europene datează din anii 70, putem să ne declarăm mulțumiți. Știm cu toții, bineînțeles, că în anii 70 structura comunitară era cu totul alta. Între timp, toată lumea a ajuns să-și dea seama că un astfel de sistem ar spori foarte mult competitivitatea industriei noastre inovatoare. Deci dacă am avea această piață unică a brevetelor. De atunci încoace a fost un drum anevoios, cu progrese sporadice, însă iată că în sfârșit am ajuns la capăt și e o mare bucurie să vedem că suntem pe cale de a adopta acest sistem unitar de brevete. Cadrul juridic pentru punerea în aplicare acestui sistem va oferi posibilitatea unui acces simplu și abordabil la niște brevete de înaltă calitate care s-ar putea aplica întregii Uniuni Europene. În același timp, executarea și punerea în aplicare a deciziilor privind brevetelor va fi mult mai, vor fi mult mai rapide. De asemenea, costurile de achiziționare și de protecție din întreaga Uniune vor scădea cu 80% sau chiar și mai mult. Și conform unor evaluări foarte fiabile, acest brevet unitar va reduce costurile medii de la 36.000 de euro la 4.600 uh, de euro. E o reducere extrem de importantă, extrem de mare, care va permite o disponibilitate a brevetelor la niște prețuri competitive, comparabile cu cele din Japonia și SUA, principalii noștri concurenți. De asemenea, brevetele vor fi mai abordabile pentru IMM-uri în urma acestei măsuri. Totuși, drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie însoțite de un sistem jurisdicțional modern care va garanta siguranța juridică uh, necesară la un cost abordabil. Astfel, industria va avea mult mai mare încredere în acest sistem. Pentru a folosi pe deplin acest brevet, avem nevoie de un tribunal specializat, bineînțeles, care să garanteze o punere în aplicare uniformă a legislației și care să garanteze siguranța juridică și uh, Uh, previzibilitatea soluționării litigiilor din acest domeniu. De aceea, în februarie 2014, se va semna un acord internațional între statele membre pentru a înființa un tribunal special unic pentru brevete, tribunal care se va ocupa de soluționarea litigiilor legate de brevetul european sau de bretele cu efect unitar. De-a lungul acestui proces, Parlamentul European a fost de acord cu noi că avem nevoie de un sistem foarte calitativ, la un preț abordabil, dar pe urma căruia să beneficieze cu precădere IMM-urile. Eu vreau să salut abordarea constructivă din Consiliu și din Parlament Mă bucur că am reușit să colaborăm pentru a atinge acest obiectiv. Le mulțumesc mai ales uh, raportorilor Rapcai, Baltasare și Lene pentru activitatea la aceste trei uh, părți complementare din dosar. Domnii raportori au jucat un rol hotărător pentru a ajunge la un acord. Eu sunt convins că acest pachet pe care îl avem astăzi în fața noastră e un text juridic puternic care va avea un rol primordial pentru tribunal. Doamnelor și domnilor, sperăm ca cele sperăm ca cele 27 state membre să semneze cu toate acest pachet, însă din păcate unele state nu ni s-au alăturat. Deci cooperarea consolidată e și a folosită în ultima instanță când nu putem să ajungem cu toții la o înțelegere. Mă bucur că s-a ajuns și la un acord în Consiliul de Competitivitate, deoarece nu ne puteam permite să mai așteptăm. Sper de asemenea ca și cele două state care nu au semnat textul, sper să o facă într-un viitor cât mai apropiat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În următorul vorbitor în numele Comisiei este domnul Barnier. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați uh, deputați. Uh, după cum s-a spus, uh, am ajuns aproape la sfârșitul unui drum foarte lung. Mai multe președinții lucrează la acest proiect de doi ani, în special președinția cipriotă a fost foarte activă și uh, poate purta mărturia acestui drum foarte lung. Um, și pentru dumneavoastră, domnilor și domnilor deputați, um, acest proiect este unul foarte important, așa cum a spus domnul Lene, domnul Rapcai, domnul Baltasare, au dat dovadă de foarte multă competență și de multă răbdare. Și uh, au dat de asemenea dovadă uh, a, unui, uh, a unei capacități de a depista interesul general. Uh, Și alături de Comisia Europeană sper că în sfârșit să putem ajunge la această ultimă etapă a unui uh, proiect care a durat poate prea mult pentru multe întreprinderi care au fost lipsite de acest instrument de protecție necesar pe piața unică. Această dezbatere a fost începută încă din anii 60 și a ieșuat în repetate rânduri. În 2010 mi-am exprimat în fața dumneavoastră speranța uh, deși nu am fost primul uh, comisar care, deși nu am fost primul comisar care a discutat cu dumneavoastră acest subiect, să fiu măcar ultimul care o face. Să încheiem în sfârșit acest proiect. Vă amintesc de cifrele citate aici. În Statele Unite, în 2011, americanii au depus 224.000 de brevete într-un singur an. În China 172.000 de brevete au fost depuse. Președintele Lene a vorbit mai devreme despre uh, China. În uh, Europa doar 62.000 de brevete au fost uh, depuse. Iată care este costul unui sistem dificil de protecție pe piața unică. Astăzi cred că putem uh, înregistra patru progrese simultane pentru întreprinderile și economia europeană. Un brevet uh, valabil în 25 de state membre, în primul rând, și uh, vreau să vă spun, așa cum a spus și domnul Lene, că ușa este deschisă. Nu va exista în niciun caz niciun fel de discriminare față de întreprinderile spaniole și italiene. Traducerea, de altfel, se va uh, putea face și în spaniolă și italiană, în scopuri comerciale, și sper că pe baza progreselor pe care le vom face împreună, guvernele spaniol și italian să ni se poată alătura pentru a avea un uh, instrument disponibil în toată piața uh, unică. Dar uh, vă spun în numele Comisiei Europene că ușa este uh, deschisă. În al doilea rând vom avea un ghișeu unic pentru toate întreprinderile. Uh, Vreau să mulțumesc uh, Oficiului European pentru Brevete pentru cooperare. Domnul uh, Lucas uh, a citat câteva cifre. Um, e vorba de o reducere cu șapte părți sau cu zece părți a prețului. Prețul se va reduce de aproape 10 ori. În ultimele etape ale negocierii despre care a vorbit uh, domnul Rapcai, uh, vom, uh, am reușit să ajungem la o reducere unificată. Și în sfârșit, informația va fi disponibilă în toate limbile. Am plecat de la regimul lingvistic existent la ora actuală în registrul, în oficiul pentru brevete. Se va face traducerea automat în toate limbile, imediat ce se va înregistra uh, brevetul. Înainte de a se trece la toate uh, uh, limbile, brevetul va putea fi uh, tradus în toate limbile europene, inclusiv în italiană și spaniolă. Astfel vom asigura difuzarea tuturor informațiilor în interesul tuturor părților. Acest lucru va schimba în bine lucrurile. Am ajuns la un compromis. Eu aș fi preferat să nu trebuiască să uh, folosim cooperarea consolidată, însă tratatul de la Lisabona o um, permită și să sperăm că ultimele două state să se alăture și ele um, proiectului uh, nostru. Ultimele negocieri au dus la această ultimă variantă de compromis. unul Baltasare și unul Rapcai au spus acest lucru, dar având în vedere uh, care sunt constrângerile politice uh, cu care ne-am confruntat, cred că am ajuns la cel mai bun compromis pentru competitivitatea europeană, pentru crearea de locuri de muncă și pentru interesul nostru comun. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru că prin abord, aprobarea acestui text, așa cum vi se propune, veți face un lucru foarte bun pentru economia europeană, ajutându-se să se relanseze și să crească. Prin um, legea pieței unice 1 și 2 am uh, depus împreună 5, aproape 55 de propuneri concrete uh, care vor um, simplifica foarte mult um, lucrurile și care sunt orientate către cetățean. Carta profesională a calificărilor, transparența taxelor uh, bancare, antreprenoriatul social, semnătura electronică, agenda uh, digitală și brevetul, toate acestea au fost uh, măsuri propuse uh, de noi, iar brevetul are un rol simbolic între ele. Economia, întreprinderile, consumatorii au nevoie de progrese în acest domeniu și cetățenii așteaptă și în cazul brevetului semne concrete că lucrăm împreună și că uh, dorim uh, progresul Europei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum, în numele Comisiei ITRE, are cuvântul domnul Mezaros. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, celor trei raportori pentru munca deosebită pe care au făcut-o la acest dosar. Uniunea Europeană e o societate inovatoare în care trebuie să protejăm proprietatea intelectuală. E clar că aveam nevoie de un sistem de brevete unitar și de zeci de ani de zile am făcut eforturi pentru a crea un sistem unic pentru a-l simplifica. Nu putem întârzia această decizie, mai ales acum când vedem că situația cercetătorilor se rotățește de la an la an. Acordul dintre cele 25 de state membre uh, reduce de 10 ori aproape costurile brevetării. Și pentru ca IMM-urile să aibă acces la acest sistem, acordul este absolut fundamental. Nu e vorba doar de reducerea costurilor. Dacă avem un sistem unitar, avem uh, de asemenea și uh, obținem un efect benefic asupra IMM-urilor și în general asupra pieței interne. Spiritul inovator al Uniunii Europene trebuie menținut pentru a ne crește competitivitatea la nivel internațional. Odată ce va începe să funcționeze sistemul, se vor vedea clar avantajele. Companiile, de exemplu, pot face cererea într-un singur loc, în loc să o facă mai multe state membre. Deci, clar, competitivitatea va avea de câștigat. Eu regret faptul că două state nu s-au alăturat acestui sistem, însă sper ca pe viitor lucrurile să se schimbe. De asemenea, prin sistemul jurisdicțional comun avem o mai mare siguranță juridică și un sistem util mai ales pentru IMM-uri și pentru uh, mici participați de pe piață. Mă refer aici la cercetători și la companiile inovatoare. Eu regret faptul că nu am ajuns la o înțelegere privind un sediu unic, însă salut și compromisul privind cele trei sedii. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul timp de patru minute doamna Reigner. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate domnule ministru Luca și mai ales stimați raportori. Aș vrea mai întâi să-mi exprim felicitările pentru că s-a ajuns la acest uh, acord. Scopul de a avea o protecție unică pentru brevete a fost atins și uh, Cred că se poate spune că după 50 de ani de negociere am ajuns în fine la un rezultat acceptabil. Înainte de pauza de vară, credeam că avem un pachet gata negociat, că avem un compromis între Consiliu și Parlament și că îl putem vota. Însă atunci am aflat din partea Consiliului European că vor să elimine trei aliniate din regulament în ceea ce privește codecizia Parlamentului. Aceasta a fost o mare dezamăgire, a fost într-adevăr un moment de groază. S-a spus deja de mai multe ori, dar uh, într-adevăr o asemenea încălcare obraznică a tratatelor nu s-a mai întâmplat. Mi se pare că, din punct de vedere al uh, principiilor democratice, este foarte dubitabil în secunda în care statele membre, care nu sunt de fapt legislatori, intră și bagă bețe în roate Parlamentului, care este legislator, și încearcă să taie un compromis, uh, să-l distrugă, practic, așa de, într-o măsură în care, de fapt, nucleul acestei regulament fusese distrus în eliminarea acestor paragrafe. Dacă Comisia este gardianul tratatelor, atunci Parlamentul European este, într-adevăr, gardianul democrației ei. Și de aceea mulțumesc cu atât mai mult celor trei raportori care nu au vrut să intre în niciun compromis, care au ținut la această variantă pentru ca aceste articole să fie din nou introduse. Din punct de vedere logistic nu este neapărat soluția cea mai bună, dar Parlamentul a reușit să garanteze că și Curtea Europeană de Justiție să aibă în continuare competența sa pentru uh, verificarea conformității drepturilor naționale cu dreptul comunitar și pentru a putea interpreta dreptul comunitar în general. În calitate de autor al avizului din partea AFCO cu privire la sistemul juridic pentru litigiile în cazul brevetelor, aș vrea să subliniez că o protecție eficientă și unitară pentru brevete este extrem de importantă, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, mai ales într-un moment de criză. Pentru că acestea va trebui să se confrunte cu mai puțină birocrație și vor putea să obțină o validare mult mai rapidă atunci când este vorba de un litigiu și când este clar acum care va fi instanța care va fi competentă. O protecție pentru brevete nu poate funcționa decât cu un sistem eficient uh, juridic și principiul suprem în această chestiune trebuie să fie ca instanța supremă pentru brevete trebuie să respecte dreptul comunitar și întotdeauna trebuie să țină cont și de chestiunile preliminare adresate uh, Curții Europene de Justiție cu privire la articolul 70, 67, uh, care rămână în continuare deschis. Și astfel, Parlamentul European trebuie să rămână deschis și față de statele membre și sper ca toate statele membre care participă la această consolidare, cooperare consolidată să reușească în fine să aibă și un acord internațional și să participe la toate acordurile existente. Și vreau să lasez un avertisment față de statele membre pentru pentru ca să nu se ajungă la o cooperare consolidată în cadrul cooperării consolidate. Domnilor și domnilor, aș vrea în final să subliniez un lucru și să vă amintesc cât de important este pentru Europa să avem uh, spirite inovatoare pe care să putem să le promovăm și să le protejăm. Și aceasta cu prea puțină birocratie și cât se poate de uh, costuri cât se poate de mici, pentru ca și întreprinderile mici să poată supraviețui. Toate retoricile pentru o Europa inovatoare nu sunt suficiente dacă nu avem într-adevăr o protecție suficientă cu mijloace financiare suficiente. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la vorbitorii numele grupurilor politice și are cuvântul în numele PPE domnul Zvivka, cuvântul pentru 4 minute. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, panie ministrze. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, dragi colegi. Această zi este foarte importantă pentru că astăzi se încheie multe luni de muncă legată de uh, înființarea unui, prote- unui sistem unic de protecție prin VVET în Uniunea Europeană. Sarcina noastră de bază este să ne asigurăm că um, pe piața unică europeană, că piața unică europeană își găsește locul uh, cuvenit în uh, economia globală. În această perioadă de criză, când este nevoie de o economie la înălțime pentru a crea noi locuri de muncă, trebuie să abordăm uh, consecințele economice și financiare ale crizei. Astăzi, când Uniunea Europeană pregătește un uh, instrument uh, care poate ajuta la combaterea acestei crize, este o zi foarte importantă. Aștept cu nerăbdare să adoptăm acest instrument care să ne ajute să fim, să ne forțeze să fim mai inovatori, Costurile mari uh, din trecut uh, sunt uh, încă foarte mari. Asta înseamnă că ideile interesante care ar putea consolida poziția Uniunii Uniun Europene în piața globală, soluții care ar fi putut consolida poziția noastră pe piață, rămân undeva în, încuiate într-un sertar din cauza costurilor de brevetare. Situația nu poate continua așa. Am vorbit cu mulți oameni de știință și cercetători din Polonia care mi-au spus că pur și simplu nu rentează să mm, facă cerere pentru brevete, pentru că costurile sunt uh, foarte mari, iar uh, invenția lor ar fi folosită într-un sector redus al industriei. Eforturile noastre pot schimba această situație. Desigur, aceste lucrări ar fi putut să se termine mult mai devreme, așa ar fi trebuit să fie. Se poate spune că, având în vedere că dezbaterea se poartă de câteva, câteva zeci de ani, șase luni nu înseamnă mare lucru. Nu reprezintă o întârziere foarte mare. E adevărat, nu s-a întârziat chiar atât de mult, dar când îmi aduc aminte cu cât entuziasm am început să lucrăm la uh, protecția unitară prin brevet pe, perioada, pe durata președinției poloneze, am simțit o părere de rău uh, pentru că Consiliul s-a purtat uh, incorrect din cauza unei uh, neînțelegeri care a apărut. Ca urmare a acelei neînțelegeri a trebuit să începem să căutăm o soluție de compromis. Iată că am ajuns la acest compromis și cred că trebuie să-i mulțumim domnului Cameron și colegilor noștri britanici pentru ideile uh, pe care le-au uh, emis pentru a încerca să schimbe puțin situația și pentru a uh, proteja în mod mai adecvat interesele britanice. Mă bucur că lucrările se apropie de sfârșit. Vreau să vă atrag atenția însă că nu trebuie să ne culcăm pe ureche, pentru că înființarea unui sistem uh, unic de protecție prin, prin brevet și înființarea unui tribunal pentru brevete reprezintă pași importante, uh, importanți, însă trebuie să ne asigurăm că procesul de brevetare este înțelept și logic. Pentru că nu vrem să um, avem uh, situații absurde. Uh, pentru că atunci uh, și mai mulți oameni vor fi împotriva noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc și celorlalți raportori și mă bucur că acest proces s-a apropiat de sfârșit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul în numele grupului SCD. Trei minute, domnul Coferati. Grazie, președinte. Cari... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am ajuns aproape Ah, la sfârșitul acestui uh, rezultat important. Important mai ales dacă ne gândim că în ultimele luni am riscat practic uh, să nu se mai facă nimic la propunerea comisiei. Eu îi mulțumesc comisarului Barnier care a făcut uh, toate eforturile pentru a încheia acest dosar care a început în 1957. Sistemul unitar de brevete european este fundamental pentru relansarea economiei, pentru creșterea economiei și pentru uh, încheierea pieței unice. Noi uh, salutăm de asemenea, suntem mulțumiți de capacitatea de negociere a Parlamentului care a obținut rezultate la trialogurile uh, informale. Noi am pus accentul pe IMM-uri, pentru care acest sistem de brevetare este atât de important. S-a obținut de asemenea și reducerea costurilor de traducere în limbile suplimentare, adică în franceză, engleză și germană. Trebuie să știm de asemenea însă că acum există tot felul de speculații în legătură cu rezultatul final. Ar trebui să existe și uh, măsuri de protejare a țărilor care nu sunt uh, acoperite de cele trei limbi uh, importante. De asemenea, știți că în Consiliu s-a luat hotărârea la un moment dat de a opri votul. Parlamentul European a luat două decizii politice. În primul rând să nu facă din acest dosar o luptă interinstituțională și în al doilea rând să caute o soluție în cadrul tratatului. După cinci luni, în urma unor consultări, s-a ajuns la un compromis bazat pe niște prevederi care garantează protecția uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie să vă amintiți cât de periculos a fost precedentul creat de amestecul Consiliului European. Eu sper ca pe viitor să nu se mai întâmple așa ceva. Eu cred că am ajuns acum la cele patru obiective. Mai puține costuri, mai puțină birocrație, siguranță juridică. Sistemul nostru de producție are nevoie de un astfel de stimulent și eu sper ca întregul nostru sistem să fie uh, stimulat de acest sistem. Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului ALDA, are cuvântul doamna Wikström. Trei minute. Det finns egentligen bara ett enda ord som fångar... Domnule președinte, un singur uh, cuvânt uh, exprimă ce simt eu azi. Și anume, în sfârșit, uh, finalmente am uh, reușit să um, punem capăt unui proces care durează de 40 de ani. Protecție unitară prin brevet. Efectele acestui brevet, acestui nou sistem vor fi pozitive pentru inventatori, pentru antreprenori, pentru universități, pentru IMM-uri și așa mai departe. Am parcurs o care lungă și foarte dificilă și finalmente ne putem, uh, putem trece la uh, cooperare consolidată pentru 27, 25 din 27 de state pentru a ajunge la un uh, acord. Vreau să subliniez astăzi că pentru Spania și Italia ușa este deschisă, chiar dacă ele până acum au decis să rămână în afara acestui proces eu sper ca și Spania și Italia să ni se alăture în viitor. Vreau să îi mulțumesc călduros comisarului Barnier pentru eforturile depuse și pentru eforturile permanente ale comisiei. Mă bucur foarte mult că uh, dumnealui este uh, comisarul care a reușit să pună capăt acestui proces. Vreau să le mulțumesc raportorilor uh, Parlamentului, domnului uh, Rapcai, domnului Baltasare și domnului Lene, care au uh, fost foarte constructivi și care au dus mai departe eforturile Parlamentului. În numele grupului liberal, um, noi am luptat întotdeauna pentru viitorul brevetului european, care va asigura protecție comună, protecție unitară, și uh, pentru înființarea Tribunalului Comun pentru Brevete. Pe viitor nu va costa decât uh, o fracțiune de uh, 10% uh, din costurile pe care le suportăm acum în Uniunea Europeană. Un inventator uh, pentru un IMM mic nu va trebui să deschidă litigii paralele în mai multe state membre în același timp uh, pentru a-și proteja invenția. Va fi va exista un singur tribunal pentru brevete cu un singur regulament de procedură pe parcursul acestui proces, obiectivul meu a fost acela de a menține un echilibru în sistemul european de brevetare, creând în același timp un sistem care să nu fie prea birocratic și cred că în acest sens ne-am descurcat foarte bine. Ziua de azi este o zi istorică. Am pus bazele consolidării pieței unice europene. Vom putea uh, lupta pentru creștere și prosperitate în statele membre. Uh, în uh, perioada următoare. Acest lucru este deosebit de important, pentru că trebuie să îndrăznim să uh, ne gândim la Europa care va exista după criză. Nu spun că acest brevet reprezintă soluția la criză. El este doar unul dintre instrumentele care vor, crește, vor duce la crește și prosperitatea pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul acum uh, numele verzilor, doamna Lichtenberg, cuvântul pentru 3 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În timp ce astăzi discutăm despre un uh, brevet, între ghilimele, european, Curtea Europeană de Justiție decide uh, într-un caz cu privire la temeiul juridic. Aceasta este o chestiune pe care de obicei am respectat-o până acum. Astăzi însă se vede că nu mai contează. Și pentru ca să clarific un pic lucrurile, eu am luptat întotdeauna pentru un brevet european care să fie accesibil, care să fie eficient din punct de vedere al costurilor, care să fie util pentru IMM-uri și care cu adevărat să ne aducă înainte. Ceea ce vedem astăzi pe masă nu corespunde deloc acestor condiții. Domnul Rapcai a vorbit despre istoria brevetelor și, într-adevăr, aceasta a fost o istorie problematică. Însă, acolo unde noi avem altă opinie, este în uh, judecarea compromisului pe care îl avem acum uh, pe masă după ce Consiliul a eliminat articolele centrale din acest regulament la dorința lui Cameron. Să nu uităm cine a fost la originea acestei cerințe. Acest compromis pe care l-am uh, obținut acum cu uh, acord internațional aferent nu este deloc ceea ce creează un brevet european și trebuie să o spunem foarte clar. Noi uh, avem, uh, de fapt, în momentul de față, o situație în care trebuie să ne eliminăm drepturile singuri. Chiar Curtea Europeană de Justiție nu mai are decât posibilități minime de a um, aduce în fața instanțelor ceea ce se întâmplă, de a uh, Uh, face comentarii și observații. Așadar, uh, trebuie să ne punem întrebarea pentru cine este bun uh, acest regulament pe care îl avem acum. Sistemul va fi mai complex decât înainte și ceea ce este complex creează dificultăți pentru întreprinderile mici și mijlocii. Întreprinderile mari își pot permite să aibă o armată de avocați care să le impună drepturile în fața altora, dar pentru IMM-uri aceasta este extrem de problematic. De aceea, ei ni s-au adresat și ne-au spus că nu doresc această variantă. Acesta nu este un brevet care îi ajută cu adevărat. Un al doilea punct, și întreprinderile mari sau mai mari, dar și societatea civilă au uh, exprimat protestul pentru și au exprimat protestul pentru această variantă pentru că nu este bună pentru economie. În ceea ce privește costurile, da, e mai ieftin să obții un brevet acum, dar costurile litigilor vor fi mult mai mari din cauza sistemului atât de complex. Ele vor crește cu siguranță siguranță și aceasta este nociv pentru IMM-uri, din nou tot pentru ele. Știința respinge acest model pentru că și compromisul de care s-a vorbit înainte nu este neapărat cel mai bun. Pentru a vorbi și pe scurt despre sistemul brevetelor, vreau să spun că în practică se merge foarte des dincolo de limita brevetării, fie că e vorba de brevete pe viață sau uh, privilegiul cultivatorului sau uh, brevetarea unui software, de exemplu. Avem uh, în acest context posibilități foarte reduse de a asigura ceea ce, de fapt, trebuie să asigure Parlamentul European la nivel european. Aceasta nu este de fapt un brevet european așa cum ne-am fi dorit-o noi și de aceea eu personal nu voi putea vota pentru această variantă pentru că periclitează ceea ce pretinde că protejează. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are cuvântul numele ECR. Două minute, domnul Cari. Domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând, le mulțumesc colegilor mei raportori și comisarului Barnier leadership-ul nostru, uh, leadership-ul lor, mă scuzați, uh, a fost mai mult decât binevenit. Încă un exemplu legat de ceea ce nu merge bine în Europa. Mulți colegi mi-au spus că de ani de zile se tot cereau astfel de măsuri. Cum am reacționat noi? 40 de ani de așteptare. În comisie am spus, când am spus că ar trebui să avem un compromis cu un tribunal de germană la Londra, unul de franceză la München și unul la Paris cu spaniolă și engleză, deci atunci uh, nu a, soluția nu a fost văzută ca fiind serioasă. Aveam nevoie de niște acțiuni rapide uh, la acest dosar și în alte dosare. Uitați-vă la ce concurență ne face China. Gândiți-vă și la negocierile de liber schimb între UE și India. Noi le spunem indienilor cum să-și crească prevederile de uh, protecția uh, proprietății intelectuale. Acum compar ce au ei și parcă uh, mi-e cam ciudă că noi suntem în urmă care e situația din SUA. Au de trei ori mai multe brevete decât noi, chinezii de două ori mai multe. Când ne uităm la numărul de aplicații și aici situația e diferită. China, Japonia și SUA reprezintă 82% din creșterea totală a numărului de aplicații. Deci e clar că această măsură e Uh, absolut vitală. Noi trebuie să reacționăm la situația actuală. E o nevoie reală, urgentă, căreia trebuie să-i facem față. Vă mulțumim, stimate coleg. Acum are cuvântul domnul uh, Mastalca de la GUE. Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já bych... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vreau să le mulțumesc uh, domnilor raportori pentru munca lor. Nu a fost deloc uh, ușor. Am încercat să uh, armonizăm acest domeniu din anii 60, în ciuda uh, problemelor existente legate de uh, regimul lingvistic și sistemul jurisdicțional, majoritatea statelor membre, 25, au fost de acord cu acest compromis în cadrul cooperării consolidate. Consider că textul actual reprezintă un uh, progres și o simplificare. Trebuie să subliniem și aspectele financiare. Dacă vor intra în vigoare noile legi, se vor face economii foarte mari în uh, validarea brevetelor în toate statele semnatare. Înțeleg dorința președinției cipriote de a finaliza acest dosar până la sfârșitul mandatului său, însă din uh, punct de vedere procedural, cred că ar fi mai înțelept să așteptăm cotarea Curții de Justiție. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul în numele FD, un minut și jumătate, domnul Betten. Vă rog. Mulțumesc. Iată un nou transfer de suveranitate din, la nivelul național către Uniunea Europeană care este inutil și se spune că Există un tribunal pentru brevete în uh, Marea Britanie care, uh, valorează, care gestionează 750 de milioane de lire pe an și aceasta este în pericol, pentru că de fapt nu există niciun fel de nevoie în Marea Britanie pentru această schimbare și există îngrijorări mari cu privire la numirile uh, în această curte și cu privire la deciziile care vor trebui să fie luate acum. Numirile nu se fac pe meritocrație, ci mai degrabă unele statele membre vor avea din oficiu dreptul la un judecător și multe state membre mici vor avea multe jurisdicții pentru brevete și foarte puțini judecători pentru brevete și deci prea puțin uh, paletă de alegere din, pentru aceștia. Există prea multă legislație și toată legislația care se face este în favoarea companiilor mari pe spinarea IMM-urilor. IMM-urile și persoanele vor fi dezavantajate în protejarea inovărilor și a brevetelor lor din cauza costurilor și din cauza unor uh, bariere, vor trebui probabil să meargă în Germania și în Franța ca să-și poată proteja operele decât a curțile locale. Și de, ni se spune că vom face economii de costuri, dar nu așa cred și experții. Se estimează că, de exemplu, costurile de litigi vor crește de trei ori, iar UKIP-ul uh, va vota împotrivă, de UKIP-ul, deci cei din Parlamentul European de la UKIP. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Beten. Acceptați un card uh, albastru de la domnul Karim, un cartonaș? Vă rog, domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Batten, ceea ce ați spus înainte este o absolută prostie. Puteți să-mi spuneți, vă rog, de ce ați vorbit așa? Această măsură este, de fapt, cerută de 40 de ani. Îmi puteți spune când exact ați venit la vreo reuniune de comisie și unde ați uh, prezentat aceste obiecții, ați avut multe oportunități să o faceți. Nici, nici măcar un membru al ukip nu a luat cuvântul și acum vreți să luați cuvântul, bineînțeles, în public. N-ați spus decât prostii. Domnule Batten, puteți răspunde. Domnule Karim, spre deosebire de dumneavoastră, nu sunt un devotat al Uniunii Europene, dar am și eu informațiile mele de la dr. Jakin Packenberg, care este un expert în domeniul brevetelor și care face parte din baroul din München și Paris și a fost și membru în comitetul Comisiei Europene de Experți și el a făcut această afirmație în 2011 și spre deosebire de dumneavoastră, după cum spuneam, nu sunt un devotat în Parlamentul European unde se face din ce în ce mai multă legislație, dar în acest caz mă refer la avizul unui expert care știe ce spune. Mulțumesc! As entertaining as it would be... Indiferent cât este de amuzant, domnule Karim, nu pot să vă mai acord un al doilea cartonaș albastru, dar vă rog să mă țineți la curent cu discuția dumneavoastră. Nu pot să vă oblig să vă răspundă la această întrebare, îmi pare rău. Acum dau cuvântul următorului vorbitor, un minut și jumătate, domnului Zilstra. Mulțumesc foarte mult, acest brevet unitar este o idee excelentă. Protecție automată prin brevet în mai multe state, costuri standardizate ale brevetului și uh, recunoașterea reciprocă. Ideea există în continuare, însă punerea ei în aplicare a devenit atât de complicată încât protecția um, concretă a proprietății intelectuale a devenit nesigură. Avem un uh, sistem juridic uh, vag, cu mai multe forme de protecție în perioada de tranziție și durata acestei perioade de tranziție este neclară. Prin această propunere creăm și mai multă uh, insecurita- insecuritate. Și uh, nici uh, nu va fi mai ieftin pentru investa- inventatori și pentru companiile mici care uh, a, operează doar în, uh, într-un singur stat. Uh, și cu siguranță sediile noi de la Paris și la Londra nu vor fi nici ele ieftine. Am putea ajunge la un rezultat dacă uh, Spania și Italia s-ar fi implicat și ele în uh, schimbul milioanelor de euro pe care le uh, trimitem noi acolo. Nu cred că cerem prea mult cerându-le să ni se alăture. Avem acum o uniune care de fapt nu este o uniune. Statele nu se simt reprezentate, cetățenii știu că nu sunt reprezentați, iar uh, companiile nu se consideră reprezentate. Uh, această uniune este doar pentru uh, funcționari și politicieni. Vă mulțumesc. Als nächsten... Următorul vorbitor uh, are cuvântul acum. Patru minute, domnul Lopez Isturiz White. Muchas presidente. <clears throat> Durante... Mulțumesc. Timp de mulți ani am încercat să construim un adevărat sistem de brevet european care să acorde un nivel uniform de protecție pe întreg teritoriu. Cu toții suntem de acord cu asta și eu îmi doresc ca acest brevet să existe în dreptul nostru. Să sistemul ar trebui să fie cât mai puțin costisitor, să nu fie discriminatoriu și să respecte principiile tratatului referitor la coeziunea economică teritorială. Trebuie să ofere siguranță juridică, să fie echilibrat, și să țină cont de IMM-uri și să încurajeze inovarea pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Eu cred că suntem cu toți de acord în privința acestor privicii, principii. Însă, structura juridică prezentată e costisitoare, e discriminatoare, nu respectă coeziunea, creează nesiguranță juridică și uh, aduce daune unora. Deci nu cred uh, de asemenea că ar încuraja inovarea. Convenția Europeană de Brevete nu are cum să fie ceva inamovibil. Să nu uităm de asemenea că uh, așteptăm acum o hotărâre din partea Curții Europene de Justiție. Nu știu, avem de asemenea un tribunal cu trei sedii. Eu cred că Parlamentul și Consiliul au renunțat la o soluție și astfel s-a ajuns la cooperarea consolidată. De aceea propunem respingerea celor trei rapoarte. Deci, până la urmă, s-a impus o decizie la Consiliu, însă Spania și Italia au prezentat o plângere la Curtea Europeană de Justiție. Poate că obiectivele sunt laudabile, însă calea aleasă e greșită. Marile companii au de câștigat în detrimentul celor mici. În Spania, peste 90% din întreprinderi sunt IMM-uri. Să nu uităm că brevetul e un monopol de exploatare care contravine Uh, competitivității. Există obligația de a difuza în detaliu invenția respectivă pentru a putea fi reprodusă și de părți terțe. Noi trebuie să ne dăm seama că ar trebui să încurajăm inovarea și să protejăm inventatorii, însă sistemul actual nu echilibrează poziția deținătorului brevetului cu cea a celor care se folosesc de el. E o propunere care fragmentează piața internă. Din păcate, avem această cooperare consolidată. Eu sper ca cele 25 de state membre să ratifice tratatul internațional pentru crearea unui tribunal unificat. Sistemul e prea complicat. Există mai multe niveluri de protecție, diferite tribunale pentru soluționarea litigiilor, e și foarte costisitor. Și faptul că există tribunale diferite pentru fiecare recurs nu uh, asigură o siguranță juridică. De asemenea, clauzele privind traducerea nu sunt suficiente. Întreprinderile din unele țări vor putea face totul în propria limbă, în timp ce alte companii din alte țări vor trebui să folosească alte limbi limbi din țări care deja au un avantaj competitiv considerabil și care acum nu vor mai plăti pentru uh, a-și uh, răspândi uh, invențiile. Deci, prin acest compromis, noi renunțăm la un adevărat sistem de brevete unitar. Avem trei limbi, avem trei tribunale, nici în ceea ce privește conținutul și sfera de aplicare nu avem niște măsuri corecte. Voi cita acum Institutul uh, Max Planck, care spune următorul lucru. Brevetul unitar e un pas înapoi semnificativ în ceea ce privește calitatea și viabilitatea dreptului brevetelor. Am ratat șansa de a moderniza sistemul european de protecție a brevetelor. Acest sistem nu poate fi corectat decât, decât, decât dacă ne întoarcem la spiritul tratatelor și dacă nimeni nu va încerca să-și pună voința în fața celorlalți. Vă mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum două minute, doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După 30 de ani de negocieri foarte dificile, avem acum, în fine, sosirea în vedere și avem un pachet de compromis uh, pe masă pe care vom putea să-l folosim pentru a ne proteja invențiile din 25 de state membre. Acest sistem va fi cât se poate de simplificat, uh, dacă e să-l comparăm cu cel actual, iar costurile vor fi uh, reduse cu 80%. Avem așadar, în fine, instrumentul pentru a proteja competitivitatea Uniunii. Costurile brevetelor în Uniunii uh, sunt de 10 ori mai mari decât în Statele Unite. Costurile totale sunt uh, de 25.000 de mii și datorită acestei propuneri ele pot fi reduse de 5 ori. Multe invenții care sunt uh, vândute acum uh, celui mai bun ofertant uh, de dincolo de ocean pleacă practic de pe teritoriul Uniunii pentru că cei de aici nu o pot să plătească pentru acest brevet. Uniunea Europeană nu impune un nou sistem, ci doar propune un instrument care este mai sigur și mai ieftin toate companiile vor putea acum să decidă singure care este situația care le convine mai mult. Dacă vor mai degrabă un brevet național, european, care se va putea folosi în mai multe state membre, unul sau mai multe, sau dacă vor brevetul unitar pe care îl discutăm acum. Este deci o oportunitate pentru toată lumea și pentru IMM-uri, pentru că ei sunt de asemenea facilitatori pentru întreprinderile mici și vor exista uh, finanțe suplimentare pentru traduceri. Cred că acest compromis este foarte bun pentru toată lumea, iar uh, articolele 6 până la 8 au fost uh, transferate într-un acord interinstituțional și acum avem o bază, un temei juridic foarte bun și un text operațional. Avem un text coerent care nu este foarte diferit de textul original și aș vrea de aceea să mulțumesc raportorilor pentru această activitate și domnului comisar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Geringer. Și acum un minut și jumătate are cuvântul doamna Tain. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar Barnier, dragi colegi. Foarte mult timp ne-a trebuit nouă europenilor, dar și IMM-urilor, pentru ca să vedem în fine această zi. Deja de patru decenii încercăm la nivel european să obținem un uh, brevet sau o protecție de brevet uh, unitară. Dar acum, în momentul de față, se poate recunoaște um, alocarea unui brevet, dar trebuie să se facă cererea în fiecare stat membru. Aceasta este birocratie pură și nu mai este deloc corespunzătoare timpurilor de astăzi și, bineînțeles, se creează costuri pe care mulți nu pot să și le permită un uh, brevet european cu protecție europeană costă de patru ori mai mult decât uh, cât costă în Statele Unite, iar China își bate joc de noi de mult, uh, având în vedere ceea ce cerem noi de la ei în proprietatea uh, intelectuală, dar nu putem face la noi acasă. Și de aceea datorăm acest brevet um, și cercetătorilor și toți inovatorilor. Spania și Italia nu doresc să participe pentru că nu vor mai exista traduceri decât în trei limbi, engleză, franceză și germană, dar uh, cu toate acestea avem acum totuși multe mașini automate de traducere care sunt din ce în ce mai perfecționate și oricum majoritatea brevetelor se redactează doar în engleză în ultima vreme. Aș vrea să atrag atenția asupra mailurilor numeroase pe care le-am primit noi în calitate de deputați germani. Nu este adevărat că rolul uh, Curții Europene va fi mai puțin important, din continuare are monopolul de interpretare, pentru că orice altceva ar fi contrar dreptului comunitar. Și nu este adevărat nici că uh, de, de fapt, putem decide noi despre brevetarea software-ului. Nu schimbă nimic această propunere și de aceea temeiul rămâne la fel de solid. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Următorul vorbitor este domnul Engström și are cuvântul pentru 3 minute. Thank you, Mr. President. Domnule președinte, grupul verzilor, inclusiv Partidul Piraților, și-ar fi dorit un brevet unitar și încă ne dorim așa ceva. Însă un sistem integrat în structurile politice și juridice ale Uniunii Europene. Însă, din păcate, ceea ce avem aici și ceea ce pare să fie susținut de majoritate e tocmai contrarul. Ce înseamnă asta? Parlamentul European va renunța la toate competențele sale politice în legătură cu viitorul acestui sistem de brevete deci lăsăm totul pe seama unei structuri interguvernamentale, deci sistemul uh, jurisdicționar va fi în afara sistemului juridic european. E un lucru rău pentru inovare, pentru multe altele în Uniunea Europeană. Și de ce e important asta? Așa cum s-a menționat de câteva zeci de ani, am avut uh, Oficiul European de Brevate, o organizație internațională care nu ține de Uniunea Europeană, care nu intră sub controlul uh, Uniunii și al Parlamentului European. Și am văzut la ce s-a ajuns. Tratatul pe care se bazează uh, Comitetul pentru Brevetul European Am văzut de asemenea că există diferite formule juridice. Unii spun că niciodată nu am uh, permite brevedarea software-urilor, nu doar a software-urilor care sunt folosite pe calculatoare. E o argumentație uh, de doi bani, așa s-a funcționat ar fi fost șansa ca sistemul de brevetare să fie controlat din punct de vedere juridic și politic. Însă am ratat acest lucru deoarece am abdicat practic și am renunțat la competențele noastre, oferind uh, competențe suplimentare aceste organizații care nu intră sub incidența dreptului comunitar. Deci, dragi colegi, vă îndemn să uh, reanalizați acest dosar. Da, există uh, opinii diferite în legătură cu sistemul de brevete, însă cu toții suntem de acord că E un sistem important pentru funcționarea economiei. Cu toții știm că un bun sistem de brevetare e bun pentru economie, pentru inovare, în timp ce un sistem prost e dăunător. Dat fiindcă suntem de acord uh, cu acest lucru, nu are rost să renunțăm la competențele noastre, să renunțăm la unul din puținele lucruri pe care noi, ca politicieni, le putem face prin intermediul legislației. Deci îi rog pe toți colegii să sprijină amendamentul verzilor și haideți în sfârșit să începem să lucrăm pentru a obține un adevărat sistem unitar de brevete. Vă mulțumim. Acum un minut, domnul Cojusnic. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, dragi colegi, domnul Barnier. A spus că dorește să fie ultimul uh, comisar care se ocupă de acest subiect. Eu îl cunosc pe domnul Barnier și uh, știu cum lucrează. Îi doresc uh, mult succes în atingerea acestui obiectiv. De asemenea, le doresc și uh, domnului Rap, îi doresc domnului Rap că ai mult succes și doresc ca acest pachet să fie adoptat pentru că va aduce multe avantaje și IMM-urilor. Ca urmare a adoptării acestui pachet însă um, costurile vor fi mari și uh, cred că va fi uh, um, cheia, cheia de fapt este ca uh, sistemul de publicare să fie foarte rapid și trebuie ca um, traducerile automate să fie de calitate mare. Pentru că doar dacă informațiile sunt um, corecte vom, ne vom atinge obiectivele. Sper că sistemul de protecție să funcționeze bine și să le convingem și pe statele care nu participă încă să ni se alăture. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ena. Domnule președinte, pachetul pe care ni-l propuneți uh, sub acoperirea raționalizării economice nu face decât uh, la Uh, nu face decât să contribuie la privatizările generale, a cunoștințelor, a know-how-ului. E pentru cei care uh, nu își doresc o lume în care salariații să fie stăpânii cunoștințelor. Uitați imperativele legate de apărarea națională, de exemplu. Americanii și chinezii cred că râd de noi. Deci e un pachet care nu va uh, combate deloc prădarea uh, proprietății noastre intelectuale. Nu e decât uh, un sistem care va duce la ultra concentrare a puterilor și a bogățiilor. E un sistem care se opune logicii revoluției digitale, de fapt. Herr Kollege, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Drag coleg, n-aș vrut să vă, n-aș fi vrut să vă întrerup, dar cred că trebuie să vorbiți un pic mai uh, rar pentru ca interpreții să poată urmări ceea ce spuneți. Deci un minut e un minut și nu un cap decât un număr definit de cuvinte într-un minut. Următorul cu vorbitor, uh, timp de un minut, domnul Jobro. panie przewodniczący! debatujemy dziś nad. domnule președinte astăzi dezbatem uh, o schimbare foarte importantă în sistemul juridic uh, european în uniunea europeană. Am ascultat uh, intervenții foarte optimiste până acum, dar eu cred că ele nu corespund realității. Nu țin cont de amenințările reale care apar prin crearea acestui nou sistem, în special pentru IMM-uri și în special pentru IMM-urile care activează într-un stat membru nou. Concernele și uh, companiile internaționale vor fi uh, protejate mai bine dacă vin din Statele Unite sau Japonia sau dintr-un stat membru mare pentru că 80% dintre uh, brevetele înființate vin din, a, din această parte, de la cele companii. Ele își vor, vor putea profita de poziția lor de monopol. Trebuie să nu uităm că adesea companiile mari se folosesc de brevete pentru a bloca accesul pe piață al uh, IMM-urilor. În Polonia, IMM-urile reprezintă o parte importantă a pieței. Conform uh, estimărilor, costurile de obținere a brevetului vor crește exponențial, ceea ce înseamnă că economia noastră uh, va fi în scădere. Trebuie să ținem cu și aceste amenințări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul un minut și jumătate domnul Ubermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Din principiu, un patent unitar uh, ar putea să sporească inovarea Uniunii Europene în general în competiția mondială, mai ales în fața SUA și China. Mai puțină birocrație, costuri mai reduse, acestea sunt avantaje pentru întreprinderi. Dar eu sunt sceptic din mai multe motive. În primul rând, sunt sceptic în ceea ce privește jurisdicția. Jurisdicția pentru brevete europene pare să fie una care va înlătura instanțele naționale, iar protecția juridică nu va putea să mai existe la nivel național pentru a face loc acestei uh, instanțe europene. Iar calitatea acestor sentințe va fi dubitabilă, pentru că și Comisia va trebui să admită acest lucru. 25% din uh, tribunalele naționale nu vor mai putea să mai pronunțe sentințe. Și mi se pare că și felul în care se discută cu ușile închise mi amintește prea mult de acta dar nici măcar nu s-au consultat experți în acest caz. Iar costurile procedurale nu sunt deloc reduse, ba din contră se calculează costuri de 5 ori mai mari, se estimează și mai multă birocrație. Deci IMM-urile nu vor putea să-și mai permită această nouă variantă, iar industria va face ca, în general, totul să fie mai greoi. Așadar, nu cred că are nevoie de așa ceva. Trebuie să modificăm această propunere astfel încât deciziile instanței de brevete să se poată contesta la Curtea Europeană de Justiție și, în plus, cred că prin intermediul uh, brevetelor să se poată proteja și uh, animalele și plantele. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Din moment ce nu-l văd pe domnul Busutil în sală, dacă nu cumva mă înșel, nu, îi dau cuvântul doamnei Merkis. Două minute, vă rog, două minute. Domnule președinte, Le mulțumesc în primul rând raportorilor pentru munca îndelungată. Ne-am obosit să tot luptăm de 40 de ani. Is het Europees genoeg? Acesta este prețul. Acesta e prețul. În 40 de ani s-ar fi putut face mult mai mult, am fi putut obține mult mai multe cu un adevărat brevet. Deci de 40 de ani lucrăm la acest dosar și atât ce am obținut. În loc să obținem o adevărată bijuterie, avem ceva de calitate redusă, un sistem complex din punct de vedere juridic. Eu cred că am fi putut crea un instrument uh, fantastic pentru inovarea în Uniunea Europeană, însă pentru asta ar fi trebuit să facem mult mai mult decât acest brevet. Ar fi trebuit să avem un adevărat brevet european pentru inovare. Pentru asta și dacă am avea așa ceva, nu am mai risipi bugetul pentru inovare. Eu sper acum să avem măcar niște idei bune, o finanțare corespunzătoare pentru a fi la înălțime. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bacher. I'm very happy that you... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte bucuros să avem în fine un brevet european. Compromisul uh, pe care l-am obținut uh, a fost de fapt început sub președinție belgiană. Acest compromis uh, va permite Europei să țină pasul cu, cu toate progresele în domeniul inovării și a mediului de afaceri. Tocmai s-a anunțat că avocatul general va trebui să respingă toate uh, plângerile din partea Italiei și Spaniei și cred că deja avem uh, de aceea un temei juridic clar. Aceasta va aduce mai puțin uh, costuri administrative și de birocrație și deciziile legale și armonizarea vor aduce mai multă siguranță juridică. Cred că este de salutat mai ales pentru IMM-uri că toate aceste lucruri pot să devină realitate, iar protecția brevetelor este un prim pas pentru mai multă inovare și protecție pe piață pentru că uh, este nevoie în continuare de mai multe eforturi pentru a aduce mai multe inovări pe piață, atât din partea publică cât și privată, aceasta pentru a spori competitivitatea Europei în general. Mulțumesc, domnule De Becker. Are cuvântul domnul Șimanski. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Sistemul european de protecție prin uh, brevete a uh, fost uh, creat uh, să încurajeze inovarea și să simplifice accesul la um, protecția prin um, procese juridice, însă procesul este de fapt contraproductiv. Dacă implementăm acest pachet, uh, majoritatea cetățenilor și companiilor vor, vor fi obligați să mă accepte la grămadă uh, mii de brevete care nu sunt produse în statele lor. Deci, dacă apare o problemă, ei trebuie să se adreseze tribunalului într-o limbă care nu uh, este a lor. Va, vor trebui să plătească mai mult pentru traduceri, pentru avocați, deci, de fapt, se îngreunează accesul la sistemul uh, de protecție juridică trebuie, vom crea un sistem prin care cei puternici devin și mai puternici, iar cei slabi um, devin și mai slabi. Acest sistem va deveni un instrument de protecționism și uh, companiile mici vor uh, avea accesul și mai greu la piață. Dacă ne gândim că majoritatea brevetelor sunt, de fapt, solicitate de IMM-uri, atunci uh, ne dăm seama că problema este foarte mare. Domnul Ferrer are cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, da, într-adevăr, știm că e nevoie de un registru al brevetelor. E important ca investitori individuali, cercetătorii și universitățile să aibă acces la acest uh, registru. Însă, noi nu suntem de acord cu propunerea făcută. De ce? În primul rând, credem că e nevoie de o dezbatere publică mult mai amplă, care nu a avut loc. Mi se pare că în întreg procesul a fost călăuzit de interesele marilor industrie din țările dezvoltate. Propunerea privind crearea unui tribunal unificat duce la o pierdere de suveranitate națională și e ceva care, are, care prezintă niște pericole clare. Să nu uităm de asemenea impactul brevetelor în domenii foarte sensibile, cum ar fi uh, brevetarea chestiunilor care au de-a face cu viața. Mai avem și problema lingvistică și nevoia de a menține uh, același fel de tratament, fără privilegii, însă această soluție e departe de a fi cea mai bună. Domnul Pașcaș. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva probleme care ar putea să apară. Oficiul European de Brevete folosește mașini de traducere, dar uh, nu are o traducere oficială decât în germană, franceză și engleză. Și de aceea, limbile mai mici nu vor putea fi considerate egale. Este de aceea, trebuie să existe o traducere de calitate în limbi uh, și în alte limbi, cum ar fi în lituaniană, care este o limbă foarte complexă. Țările precum Lituania trebuie să o primească o perioadă de tranziție mai lungă, astfel încât cei care aplică pentru uh, brevete din țara noastră să poată să facă o tranziție mai lină către traducerile mașinale. Trebuie, de asemenea, ca specificațiile brevetului să fie publice și de aceea să există drepturi exclusive pentru proprietari. Deci o traducere greșită ar putea să inducă în eroare industria și mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nibler, patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimate domnule ministru, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Protecția brevetelor în Uniunea Europeană este extrem de dificilă în momentul de față și costă de 10 ori mai mult decât uh, în America și în China. Foarte mulți colegi au menționat deja acest lucru. Dacă în această după amiază vom putea hotărâ în fine că să avem uh, o protecție unitară pentru brevete, vom avea în fine un jalon important în uh, încheierea pieței interne. Este într-adevăr un moment istoric pentru încheierea și aprofundarea pieței interne. Și de aceea vreau să încep prin a mulțumi în mod special tuturor colegilor, mai ales raportorilor, uh, domnului Rapcai, domnului Baldasare și domnului Lene și tuturor altor colegi foarte implicați care au lucrat în Parlamentul European și nu s-au lăsat uh, fraieriți timp de 10 ani pentru ca să obțină în fine această uh, soluție au ținut neapărat la o protecție unitară, au fost întotdeauna constructivi și deci, după cum spuneam, au reușit să transforme această uh, protecție în realitate. Eu vin din Bavaria și foarte multe întreprinderi mici și mijlocii sunt uh, deja uh, nerăbdătoare să se găsească în fine la o, solu- o soluție unitară pentru brevetele europene și decizia pe care o vom lua la prânz va fi probabil motorul pentru inovare, pentru creștere și pentru ocupare în Uniunea Europeană și mai ales va fi esențială și pentru IMM-uri care au nevoie urgent de un brevet european. IMM-urile sunt cei care îi formează pe tinerii noștri, ei sunt cei care își găsesc uh, locuri de muncă, creează locuri de muncă în uh, Uniunea Europeană, deci care au potențialul cel mai mare de inovare în Uniune. Și cred că dacă hotărâm acest brevet aici, care va reuși să ducă la mai puține costuri, mai puțină birocrație și mai puțin timp pierdut pentru IMM-uri, atunci, într-adevăr, vom putea spune că avem un rezultat pozitiv. Vreau să vă rog pe toți să susțineți acest uh, lucru. De aceea pot spune că în Comisia ITRE am negociat, am discutat uh, propunerea Comisiei despre Small Business Act și știu că și în Statele Unite acesta este un subiect important și anume că IMM-urile nu pot să aibă același potențial pe piața internă europeană cum ar merita. Aceasta este și datorat faptului că nu aveam o legislație unitară a brevetelor până acum. Vreau să atrag atenția asupra acestei nașteri dificile a um, sistemului de brevet european. Foarte mulți colegi spuneau deja că din anii 70 se discută despre acest subiect. Regimul lingvistic a fost într-adevăr o problemă. Eu sunt de 13 ani în Parlament și mi-amintesc de această temă de la început. Foarte mulți ani a fost de actualitate. Peste 90% din cererile de brevete, din câte știu eu, sunt uh, făcute în engleză și eu consider că germana este extrem de importantă și dialectul meu bavarez uh, la fel, dar, dragi colegi, cred că sistemul celor trei limbi este, până la urmă, o soluție foarte bună și mă bucur că Italia și Spania uh, poate își vor reconsidera poziția, din păcate, însă momentan nu participă la această cooperare consolidată. Să sperăm că pe viitor acest lucru se va schimba și vom avea o soluție pentru toți. Sediul uh, instanței uh, jurisdicției pentru brevete europene nu se solu- soluționează prea bine cu compromisul celor trei sedii. Mi se pare că face parte din paradoxurile europene această variantă, dar n-am avut nimic de zis noi în Parlament despre această soluție și deci uh, comentariul domnului Lene din raportul său de inițiativă este foarte pertinent în legătură cu sediul. Aș vrea să închei uh, atragând atenția că dacă vrem tot timpul mai mult, poate să obținem mai puțin, așa se spune și în mai multe limbi. Sper că astăzi, cu majoritatea pe care o obținem, să avem în fine un rezultat pe care îl dorim de zeci de ani, pe care l-am lucrat împreună cu Comisia de zeci de ani și sper că propunerile acestea să fie susținute. Eu voi vota pentru, bineînțeles. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Nibler, iar acum îi dau cuvântul doamnei Flasicova Menova pentru două minute. Mulțumesc, doamnă pekne, kolegyne a kolegovia prijať jednotný európsky patentový systém, ktorý by koexistoval... Mulțumesc, doamnă președinte. Un sistem uh, unitar de brevete este un uh, lucru important, dar uh, un sistem care să coexiste cu sistemele naționale a fost o încercare deja de mult timp pe care n-am reușit să o obținem până acum. Acum vom permite tuturor întreprinderilor să participe pe piața europeană prin brevetarea invențiilor lor. Costurile foarte ridicate de până acum au fost o barieră importantă, iar acum, momentan deținătorii de brevete nu au nicio protecție uh, care vine împreună cu acest brevet. Costurile fiind uh, reduse acum, cu uh, costurile sunt apreciate la 26.000 de euro, iar sistemul uh, pat, uh, brevetelor europene va uh, scădea aceste costuri la 680 de euro pentru brevetare și aceasta este într-adevăr o precondiție pentru crearea unui sistem unitar. Totul va fi mai simplu, iar cei care vor uh, folosi acest sistem uh, vor uh, putea să se bucure și de mai puțină birocrație cu până la 80% mai puține uh, proceduri administrative. Aceasta garantează și o mobilitate mai ușoară a serviciilor și ne garantează și nouă că investițiile în uh, cercetare și dezvoltare, care trebuie să fie uh, să se ridice la 3% din PIB, așa cum scrie strategia 2020, să devină realitate. Sigur că e important și să avem o siguranță juridică, care eu cred că se garantează și vreau să mai adaug că Parlamentul a putut să ia poziție față de foarte multe aspecte în legătură cu obligația Comisiei și trebuie în continuare să se facă acest lucru pe viitor. Mulțumesc, domnul Manders are cuvântul acum un minut. <clears throat> Mulțumesc. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru uh, munca foarte bună pe care au depus-o, dar în special vreau să îi uh, mulțumesc să-l complimentez pe domnul Barnier pentru că a obținut uh, cât s-a putut de mult după 40 de ani de uh, dezbatere. Ați ajuns în sfârșit la o variantă acceptabilă. Eu trăiesc în uh, Brabant. La noi se cer doar patru brevete pe zi. Și eu am două brevete în numele meu. Nu sunt pentru invenții care îmi vor aduce foarte multe uh, Um, foarte, un venit foarte mare, dar mă bucur că uh, pot cere acum brevet european. Eu lucrez în domeniul protecției intelectuale și știu cât este de greu să se asigure protecția pentru proprietatea intelectuală. Așadar, bravo domnule comisar și uh, bravo Parlamentului pentru că va adopta acest uh, pachet astăzi. E mare păcat că există două state care nu doresc să ni se alăture, deci nu vom avea un brevet uh, cu adevărat european. Uh, de 40 de ani lucrăm la acest uh, sistem și e de neînțeles de ce cele două state care nu se surcă prea bine această criză nu doresc să, se, să ni se alăture. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tovsenovski. Un minut are cuvântul. Vážená paní předsedající, pane... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, adoptarea brevetului european a ajuns aproape la capăt. Eu cred că prin acest sistem vom întări într-adevăr competitivitatea companiilor europene și am de asemenea, am primit de asemenea păreri pozitive din partea colegilor mei din Parlamentul Ceh. E un prim pas important. Acum însă va trebui să dăm viață acestui sistem, va trebui să facem față așteptărilor pe care le au cercetătorii și întreprinderile noastre. Din punct de vedere administrativ, totul trebuie să fie simplificat și trebuie să existe de asemenea și o protecție în afara Uniunii Europene. Noi știm că de multe ori bunele intenții sunt urmate de o birocrație exagerată. Sper să nu fie cazul de această dată. Vă mulțumesc, domnul Angurachis, un minut. Στόχος του ενωσιακού συστήματος ευρεσιτεχνίας είναι η παραπέρα ενίσχυση των... Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, acest uh, brevet unitar va consolida poziția de monopol a anumitor companii pe piața europeană și pe piața mondială, pentru că controlul va fi mult mai ieftin, va fi mult mai ieftin se va putea controla mult mai ieftin intelectuale. Se vor consolida și mai mult uh, monopolurile cunoașterii. Va deveni uh, și mai uh, greu pentru lucrători să aibă acces la anumite sectoare din sectorul farmaceutic și alimente. Acestea vor face încă o dată obiectul speculației capitaliste. Pe baza unui uh, set de reguli și regulamente, jurisdicția, uh, în jurisdicția unică va prima în continuare dreptul național. La ora actuală, dreptul internațional prevede mai multe chestiuni care trebuie să, pună puse în, uh, să fie puse în aplicare. Mulțumesc, domnul Morganti, un minut. Grazie, președinte. Un brevetto unico... Mulțumesc, doamnă președinte. Brevetul unitar european ar putea fi util. Asta e sigur. S-ar putea reduce foarte mult cheltuielile de înregistrare, de traducere în țările în care se face cererea. Pentru IMM-uri mai ales e vorba de economisirea a zeci de mii de euro pentru fiecare brevet și asta e important, mai ales acum, în perioada de criză. Însă, dacă am fi dorit într-adevăr să economisim bani, am fi ales o singură limbă oficială, și anume engleza. Aceste trei limbi nu au niciun rost. E o aroganță. Eu nu înțeleg de ce franceza și germana trebuie să fie limbi privilegia- privilegiate, mă scuzați, față de celelalte limbi uh, europene. Recent, Curtea de Justiție nu a aprobat acest sistem pentru EPSO nu știu de ce la brevete se face altceva. E bine să economisim, însă dacă vrem să economisim, să o facem pe toate frondurile. Iar acest privilegiu franco-german e chiar absurd. Mulțumesc, doamna Galo, trei minute. Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum au spus-o și colegii mei, suntem deja de 40 de ani aici așteptând brevetul european. Am ajuns acum la acest cel și trăim un moment istoric pentru care aș vrea să mulțumesc comisarului Barnier. Acest brevet este un instrument indispensabil pentru promovarea inovării și pentru favorizarea investițiilor întreprinderilor europene în cercetare și dezvoltare. Economia europeană are nevoie de pași înainte și are nevoie de mai multe creeri, mai multe inovare, pentru că cifrele pe care le avem acum nu sunt deloc îmbucurătoare. 60.000 de brevete avem uh, depuse în Europa în față de 172.000 în China și 224.000 în Statele Unite. Deci, uh, tocmai pierdem, de fapt, o bătălie la care trebuie să reacționăm. Iar pachetul pe care îl vom vota astăzi este criticat de anumiți deputați europeni sau de către profesori universitari, care consideră că cadrul de reglementare pe care îl punem în aplicare nu este perfect. Eu sunt de acord cu unele din criticile exprimate de ei, dar nu putem să ne oprim din cauza unor discuții academice. Ceea ce contează acum este că vom avea un impact foarte clar prin această legislație asupra economiei europene, iar protecția unitară oferită de brevetul european va putea să scadă costurile de șase ori, costurile de achiziție a brevetelor, pentru că trecem de la 30.000 de euro la 5.000 de euro în momentul de față. Brevetul va deveni așadar uh, mult mai accesibil pentru toate IMM-urile și va îmbunătăți și competitivitatea întreprinderilor europene. Ceea ce contează până la urmă este să putem instaura un sistem coerent care să ofere și o protecție unitară care să se bazeze pe practica Oficiului European pentru Brevete, care s-a dovedit a fi foarte bună și în același timp această practică respectă și avizele Curții Europene de Justiție cu privire la jurisdicțiile europene care au fost acordate în, 10 martie 2000, în 8 martie 2011. Ceea ce este important este să depășim în fine dificultatea articolului 118 din Tratatul de la Lisabona, care cere unanimitate în Consiliu pentru regimul lingvistic uh, a noilor uh, brevete pentru proprietate, de proprietate intelectuală. Și având în vedere circumstanțele, având în vedere dificultățile politice și juridice cu care ne-am confruntat, cred că soluția pe care am obținut-o este cea mai bună soluție pe care o puteam obține în aceste condiții. Vreau de aceea să-i felicit călduros pe domnii Rapcai, Baldazare și Lene, pentru eforturile pe care le-au făcut ca să ajungă la acest rezultat. Le mulțumesc pentru răbdare, pentru simțul de pe compromis și talentul de care au dat dovadă în acest sens. Haideți să dăm o șansă acestui nou cadru uh, de reglementare care tocmai se naște. Haideți să observăm uh, structura funcțională, să vedem care sunt punctele forte, punctele slabe și legislatorul european va putea ulterior să facă ameliorări sau să modifice acest dispozitiv uh, legislativ pe viitor. Voi încheia, doamnă președinte, sperând sincer ca Spania și Italia să își schimbe poziția și să participe cu drepturi de pline la protecția unitară oferită de brevetul european. Pentru că aceasta ar fi foarte bine pentru îmbunătățirea pieței interne și pentru creșterea pe piața europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calo. Acum are cuvântul domnul Ludvigson. Tack för ordet. Mulțumesc foarte mult. Este un lucru bun că noul uh, brevet uh, european pare a fi pe cale de a fi înființat. Această reformă este una pozitivă. Climatul uh, inovării se îmbunătățește pentru că vor fi mai ușor de obținut brevetele. Vor exista condiții mai bune pentru companiile europene inovatoare a căror poziție va fi consolidată într-o lume tot mai dură. Acest lucru este important pentru ca Europa să poată să crească din punct de vedere economic și să creeze noi locuri de muncă. Brevetul european este una dintre știrile cele mai bune pe care le-am primit în ultima vreme uh, pentru creștere. Sunt uh, multe, s-au făcut multe uh, contraargumente, s-au dus multe contraargumente, unele sunt bine fondate, altele nu. Eu cred că varianta actuală reprezintă un uh, compromis uh, adecvat. Noul set de reguli este echilibrat, noul sistem uh, de brevetare va fi adecvat scopului pentru care a fost creat și tocmai de aceea eu voi fi de acord cu semnarea acestui acord. A venit momentul să trecem la fapte în privința brevetului european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tremosa Ibarstel, să cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi va fi o zi măreață pentru Europa, pentru cetățeni și pentru întreprinzători. După 40 de ani de negocieri vom avea brevetul european, valabil în majoritatea statelor membre. E o cale de consolidare a pieții unice. Însă Spania refuză să se alăture acestui mare proiect european. E jenant faptul că Spania, din motive naționaliste minore și meschine, dorește să rămână pe din afară. Din cauza acestui lucru, mii de întreprinzători catalani vor avea de suferit de pe urma excepției spaniole. Ca deputat catalan din Catalonia, o regiune care generează peste 30% din noile brevete spaniole, e uimitor ce se întâmplă eu voi sprijini acest brevet european, deoarece consolidarea pieței unice ne face să ne consolidăm și să ne creștem șansele de, prosperitare, de prosperitate pe viitor. Guvernul spaniol pare să vină cu uh, din ce în ce mai multe motive pentru care catalanii să ceară independența în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tremosa și Balsel, să aveți un cartonaș albastru din partea unui coleg. Acceptați să răspundeți întrebării adresate de domnul, la întrebarea adresată de domnul Lopez Ituris? Mă rog. Da, vorbiți de naționalism, domnule Tremosa. Dumneavoastră însuși sunteți un naționalist. Cum le veți explica întreprinzătorilor catalani că trebuie să se adreseze la cele trei sedii ale tribunalului, în trei limbi, care nu sunt ale lor? Nu e vorba de o limbă oficială în Spania. De, deci, de ce regimen uh, vor beneficia catalanii? Deci, dincolo de retorica naționalistă, poate că ar trebui să încercați să răspundeți la întrebare. Deci nu e vorba aici de o retorică pur uh, spaniolă, deci noi ne, vrem, ne dorim un brevet, însă nu sub forma în care a fost prezentat acesta. Mulțumesc! domnul Tremosa. Stimată coleg Lopez Isturis, în primul rând aș vrea să vă spun că limba engleză e deja limba noastră. De exemplu, la Universitatea din Barcelona, cursurile sunt predate în catalană și în engleză. Deci firmele catalane n-au nicio problemă. Acum ele expertă, exportă mult mai mult către piața europeană decât uh, în Spania. Deci nu e o problemă să folosim engleza Asta ne-ar ajuta foarte mult în toate procedurile de gestionare și de înregistrare a noilor invenții. Eu v-aș spune că din acest motiv nu ar trebui să vă opuneți acestui mare proiect. E o zi măreață pentru Europa și vă rog să reconsiderați poziția dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Tremosai Balsels. Acum și domnul Masipidalgo ar avea un cartonaș albastru. Îl acceptați? Domnule Tremosai Barcells, sunteți de acord să răspundeți la o altă întrebare? Da, bine. Domnul Hidalgo are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai am auzit aici că naționalismul e dăunător întreprinderilor. Îl rog pe colegul Tremosa să îmi spună de ce nu renunță la naționalismul lor care face atât de mult rău firmelor din Catalonia. Da, îi voi răspunde colegului meu Masip, spunându-i că eu sunt catalan. Mă simt catalan european. Vreau de asemenea să-i spun că economia catalană, la ultimele alegeri, după cum știți, aproape două treimi din alegători au votat pentru partide care doresc să organizeze un referendum pentru independență. Deci catalanii sunt națiunea din Spania care exportă cel mai mult. La noi sunt cele mai multe multinaționale, la noi vin, uh, există foarte multe întreprinderi care își uh, vând produsele în întreaga lume. Eu nu cred că există aici o incompatibilitate. Noi ne simțim mândri de rădăcinile noastre adânci, însă în același timp suntem deschiși către lume. Asta e atitudinea noastră. Uh, Vă mulțumesc. Acum domnul Wojciechowski are cuvântul. Un minut. Winston Churchill powiedział kiedyś ilekroć... Mulțumesc, doamnă președinte. Winston Churchill a spus odată că de fiecare dată când aveam dreptate eram în minoritate. Eu mi-amintesc că și eu am fost în minoritate atunci când vorbeam despre reforma sectorului de zahăr și am avut dreptate. Și astăzi sunt o poziție, reprezintă o poziție minoritară atunci când ascult ce spun colegii până acum. Eu sunt împotriva acestui sistem și sunt împotriva pentru că în țara mea, în Pol- Polonia, acest proiect uh, a fost respins de către academicieni, oameni de știință și de către opinia publică. Pentru că foarte mulți oameni văd că, de fapt, costurile de obținere a unui brevet vor crește, mai ales pentru IMM-uri oamenii din țara mea văd că vom proteja interesele marilor jucători, dar vom dăuna intereselor celor mici, pentru că ei vor avea în continuare probleme cu accesul uh, la curte. Eu sunt împotriva brevetării proceselor biologice și cred că acest proces de brevetare este împotriva agriculturii în general. Aceasta ar însemna ca agricultura să fie tratată ca orice altă ramură a economiei și eu sunt împotriva acestei probleme și voi vota împotriva. Domnul Karim are cuvântul. Ținem, ta, scunze, colegi. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, În această sală și nu doar aici, ci în întreaga Uniune Europeană, toată lumea vorbește despre consolidarea pieței interne. Vorbim cu toții despre uh, nevoia de a se înregistra o creștere economică, pentru că cu toții înțelegem că fără această creștere uh, Europa va pierde bani și că nu vor mai exista fonduri pentru uh, a susține sistemele sociale foarte costisitoare. Întrebarea este cum să ajungem la această creștere economică în Europa. Desigur, e foarte important să ne asigurăm uh, că uh, guvernele asigură disciplina bugetară necesară pentru atingerea acestor obiective. În al doilea rând, există multe uh, oportunități legate de legislația muncii, care pot uh, crește circulația mâinii de lucru, lucru care ajută la creșterea economică. Trebuie să investim mai mult în educație, în cercetare și dezvoltare și Uh, dacă facem aceste investiții uh, în timp, ne vom fi pregătit popoarele. Uh, cetățenii europeni vor putea face față situației. Însă, pentru cetățenii europeni, uh, acum este foarte dificil să-și protejeze brevetele în Uniunea Europeană. Există probleme lingvistice, dificultăți lingvistice și probleme uh, atunci când se adresează tribunalelor. Însă la aceste probleme există soluții și tocmai asta discutăm astăzi. Dragi colegi, după aproximativ 40 de ani de negociere, am ajuns în final la momentul în care putem crea uh, un uh, sistem de protecție unitară prin brevet în Uniunea Europeană. Acest sistem, bineînțeles că nu este perfect și uh, la ora actuală două state membre, Italia și Spania, nu doresc să ni se alăture. Însă, în 25 de state membre, fiecare companie nouă, uh, fiecare investitor nou sau vechi va avea ocazia de a apela la procesul simplificat pentru a obține brevetul unitar, care îi garantează protecție în 25 uh, de state. La ora actuală, în Statele Unite și în Japonia, um, această procedură este de 10 ori mai ieftină. Noi trebuie să ne consolidăm competitivitatea. Poate că aceasta nu este soluția uh, finală, dar reprezintă totuși o soluție și poate reprezenta o bază pentru dezvoltarea uh, viitoare. Putem să îi ajutăm prin acest brevet pe uh, oamenii inovatori care vor ajuta Europa în general. Mulțumesc, domnule Țică, un minut. Monsieur le comisar,

Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Este o săptămână istorică pentru întreprinderile europene. După 30 de ani, în fine, Europa poate să depășească polemica sterilă pentru a crea acest brevet unic european, având ca obiectiv protecția invențiilor și cu un obiectiv important de a reduce costurile. 30 de mii costa pentru a depune un brevet în 10 țări și de pentru protecția drepturilor în primii ani, în timp ce în Statele Unite și China, nu știu de unde are domnul Ceașovski aceste cifre, dar eu știu că primele brevete um, din 2014 vor costa 5.000 de euro pentru inventatori. Deci în timp ce în Statele Unite și China sunt mult mai scumpe. Este într-adevăr o mare uh, realizare pentru a ajunge aici ne-au trebuit eforturi foarte mari și o securitate juridică este necesară. Va trebui să, se facem mai mult pentru a putea să îi restabilim moral pe inventatorii noștri, în sensul că un brevet european este necesar pentru inovare, dar nu este suficient. Și dacă întreprinderile europene au nevoie de această protecție mai bună industrială, ele au nevoie în același timp și de acces la capital, de facilitatea investițiilor și de un mediu de investiții favorabil pentru a putea să facă față la competiția globală. Mulțumesc!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 Οπότε δίνω το λόγο στον, στον κύριο... Îi dau cuvântul domnului Repo. Arvoisa puhemies, olen mielenkiinnolla seurannut muiden kollegojen puheenvuoroja. Doamnă președinte, am ascultat cu foarte mult interes intervențiile anterioare. Cred că trebuie să subliniem importanța brevetelor pentru IMM-uri. Există multe forme de ă, ă, protecție ă, a drepturilor intelectuale. Uh, competitivitatea companiilor se bazează tot mai mult pe capacitatea lor de inovare. Este important că 80% din noile locuri de muncă au fost create în ultimii ani de IMM-uri. Uh, deși acum se, uh, există multe invenții noi, tot mai puține companii um, solicită brevete internaționale, își limitează activitățile pe piața internă, pe piața națională. Un alt motiv este uh, acela că IMM-urile nu își permit întotdeauna să uh, facă cerere de brevet la ora actuală, în Uniunea Europeană, costurile sunt de câteva ori mai mari decât cele din Statele Unite. Nu este corect să fie așa. Dacă dorim ca piața internă um, să funcționeze în mod adecvat, trebuie să schimbăm lucrurile. Brevetele sunt importante pentru viitorul Europei și pentru implementarea strategiei Europa 2020, pentru că brevetele îmbunătățesc cercetarea și dezvoltarea și, uh, indirect, cresc și numărul de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Covaci are cuvântul. Nu, domnul Covaș nu este aici, de fapt. Vom trece la intervențiile spontane. Domnul Kelly are cuvântul. John, uh, yesterday... Ieri, după 60 de ani de eforturi, am obținut premiul Nobel. Acum, la peste 30 de ani, aproape că am ajuns la ceea ce putem descrie între ghilimele un brevet unitar. Unii nu sunt mulțumiți și îi înțeleg. Domnul Barnier a pus punctul pe ei când a descris compromisul ca fiind dinamic. Însă se îmbunătățește competitivitatea, asta e bine, mai multe brevete vor fi înregistrate, asta va fi o dovadă de reușită. Colega mea, doamna Galo, a spus că vreo 60.000 de brevete sunt uh, certificate în Europa. Dacă s-ar schimba, s-ar face progrese mari. De asemenea, ne-am dorit ca Spania și Italia să se alăture sistemul și vreau să-l întreb pe domnul Barnier dacă e de părere că asta se poate întâmpla și dacă sunt făcute eforturi pentru a înlesni participarea Spaniei și Italiei. Mulțumesc, domnul Zver. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, aș dori mai întâi să îi felicit pe raportori Lene, Baldasare și Rapcai. Felicitări uh, și uh, comisiei și domnului comisar. Avem nevoie de o economie competitivă în Europa, iar economia noastră nu reușește să se impună pe piața externă. Am încercat să fim inovatori și creativi până acum, dar din păcate nu prea reușim în momentul de față să ne atingem acest obiectiv. Această reformă va influența, sper eu, progresele noastre în domeniu. IMM-urile vor putea să facă un pas înainte, odată cu această nouă regulă și uh, costurile vor fi mai scăzute și brevetele vor fi mai sigure. De aceea, domnule comisar, vreau să vă spun că vă susțin activitatea și, așa cum ați spus și dumneavoastră, suntem cu toții întristați de faptul că limba slovenă nu va putea să aibă aceeași poziție ca alte limbi. Însă, dacă ar fi să aleg între

Voi fi uh, succint. În primul rând uh, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care și-au uh, exprimat sincer opinia. Poate uh, unori, uh, poate că voi transmite așa pe scurt câteva uh, gânduri. Doamna Lichtenberger a vorbit despre uh, Curtea de Justiție. A spus că aceasta nu va mai juca niciun rol. Nu, nu este așa deloc. Curtea de uh, Justiție uh, va fi ultima instanță care va interpreta regulamentul uh, asupra brevetului unitar, de la primul până la ultimul articol. Același lucru este valabil și în ceea ce privește regulamentul privitor la traduceri. Domnule comisar, întreabă doamna președinte, vă întrerup pentru un minut pentru că nu funcționează traducerea în limba germană. Puteți continua o iau de la capăt. Vreau să vă spun, domnule, domnul Lichtenberger, că Curtea de Justiție va interpreta în ultimă instanță regulamentul asupra proiectului unitar de la primul până la ultimul articol. Acest lucru este valabil în ceea ce privește și traducerea și în ceea ce privește orice uh, act uh, european. Uh, Curtea de Justiție este Curtea Comună a statelor membre și va avea uh, aceleași obligații ca orice uh, tribunal național și, uh, desigur, uh, obligația de a uh, supune uh, judecății Curții de Justiție Europene uh, evaluarea oricărui regulament. Însă, uh, doamna Ries spunea că acest progres care s-a făcut este necesar, dar nu suficient. Uh, E adevărat, noi creăm acum cadrul de funcționare, însă va trebui să lucrăm și asupra punerii lui în aplicare. Sper că acest brevet să devină operațional din primăvara anului 2014 și sper ca în uh, primul, uh, prima jumătate a lui 2014 să putem uh, oferi companiilor mici și mijlocii europene acest prim brevet uh, comunitar. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au salutat lucrurile noastre, doamna Vingstorm, domnul uh, Karim, doamna Vingstorm și alții. Eu am uh, lucrat uh, alături de serviciile uh, mele la acest dosar de mult timp și toate președințiile, cea suedeză, cea belgiană și până la președinția cipriotă, cu toții s-au ocupat de evoluția acestui raport. Vreau să le mulțumesc tuturor, vreau să le mulțumesc și raportorilor, domnului Rapcai, domnului Baltasare, domnului Lene, domnului tuturor celor implicați. Problema limbii, e adevărat, e o problemă legitimă le-am spus uh, domnului Baldasare și domnului Rapcai um, că în privința limbii trebuie să um, acționăm uh, gândindu-ne la interesul european și respectându-l. Domnul Ropez uh, Ilturis, domnul Hidalgo și-au exprimat și dânsii opiniile și vreau să vă spun că pentru Italia și Spania ușa rămâne deschisă. Domnul Kelly a spus atunci, când, a întrebat când ni se vor alătura Spania și Italia. Ei bine, este alegerea lor. Prin cooperarea consolidată, tocmai uh, aceasta uh, este ideea, să lăsăm ușa deschisă. Vom uh, ține cont de decizia Curții Europene de Justiție, pe care o așteptăm cu respect și încredere. Ușa rămâne deschisă, după cum am spus, și vreau să vă spun că, datorită angajamentului dumneavoastră, uh, Uh, și datorită uh, Consiliului și Comisiei, astăzi depășim o etapă importantă. Am făcut un progres real pentru competitivitate, pentru creștere uh, și în special pentru IMM-uri. Nu înțeleg ce a spus domnul Simanski mai devreme sau domnul Ena. Um, de o parte și de alta a statului politic s-au spus lucruri. Eu nu cred că Uh, este corect că vom uh, consolida poziția celor puternici și că îi vom slăbi pe cei slabi. Nu este adevărat și nu este corect. Am găsit un compromis dinamic. Desigur că aș fi preferat să ajungem în acest punct prin alte metode, dar am găsit un compromis bun pentru IMM-urile care nu sunt protejate. Domnul Manders spunea mai devreme când eram uh, inventator, am renunțat la brevetele uh, la nivel european pentru că era prea scump să aplic pentru ele. Dar tocmai prin acest brevet european uh, lucrurile se simplifică mult și costurile vor scădea mult și situația IMM-urilor va fi mai bună. IMM-urile reprezintă 21 din 22 de milioane euro, de companii europene și uh, poziția lor se va consolida, competitivitatea lor va crește ca urmare a deciziei dumneavoastră. Vă mulțumesc! Acum, în numele uh, președinției cipriote a Consiliului, domnul ministru Lucas Lucas. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, mă bucur mai ales de faptul că în această dimineață mulți dintre dumneavoastră au împărtășit punctul de vedere al Consiliului și anume că E bine că în sfârșit ajungem la sfârșitul acestui pachet privind brevetele. Un sistem de brevetare unitar e baza eforturilor noastre de relansare economică. Europa va fi astfel ajutată să depășească actuala criză economică n-a fost deloc ușor. A fost nevoie de mult timp, de foarte multe eforturi pentru a ajunge aici. Atât președințiile anterioare, cât și cea actuală, cipriotă, au făcut mari eforturi și ne bucurăm să vedem că aceste eforturi au dat roade. Încă o dată îi mulțumesc Parlamentul European pentru înțelegere și pentru colaborarea excelentă pe care l-am avut la acest dosar atât de important. Vă mulțumesc! Acum vor lua cuvântul cei trei raportori. Întâi, domnul Lene. Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte mich zunächst. Stimate doamne președinte, stimate doamne, stimați domni, vă mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile la această dezbatere interesante. Cred că este bine ca și domnul comisar să fi clarificat anumite lucruri. Este într-adevăr un progres enorm această um, decizie pentru IMM-uri. Vreau să vă dau un exemplu. În situația actuală, fără acest pachet al brevetelor, fără a avea acest acord E foarte evident ce se întâmplă. Un uh, IMM cere un brevet, deja e un lucru foarte costisitor dacă vrea să fie validat în toate cele 25 de state membre și după aceea, după ce are acest brevet, dacă vrea să-l și aplice, trebuie să se apere împotriva unui um, întreprinderi mari care încalcă brevetul său și trebuie să depună plângere în 25 de state membre, ceea ce cred eu disperă pe orice IMM și aduce la limitele posibilităților sale. Practic, ce se întâmplă este că de multe ori cel mare care contestă uh, brevetul celui mic dorește să ajungă la un acord uh, pentru a putea folosi respectivul brevet și dacă cel mic are nevoie de acest acord, atunci va putea să um, va ajunge la un acord. Dacă nu, va trebui să conteste așadar în cele 25 de state membre, ceea ce aduce cu sine costuri enorme. Ceea ce nu se va mai întâmpla dacă IMM-ul va putea să folosească posibilitățile pe care îl oferă acest nou sistem de brevete într-o procedură unică. Va exista o singură procedură așadar care va fi validată în cele 25 de state membre și pentru prima dată va exista o egalitate de șanse între cei mici și cei mari în acest război și mi se pare că este extrem de important acest exemplu pentru a arăta de ce este un pas esențial înainte pentru IMM-uri această hotărâre. Tot, foarte multe lucruri din câte s-au spus aici sunt niște prostii enorme, pentru ca să o spun foarte pe scurt. Și nimeni nu va fi discriminat, pentru că Spania și Italia pot participa în continuare la acordul brevetelor la condițiile dinainte, iar uh, condițiile pe care le au uh, Italia și Spania uh, se aplică și la celelalte limbi, adică nevoia de traducere. Sistemul nou nu îl înlocuiește pe cel vechi, ci creează o opțiune suplimentară. Deci există toate posibilitățile pe care le avem până acum în legătură cu brevetul național, în legătură cu european, cel european, doar că avem o posibilitate suplimentară care se creează, care de fapt extinde posibilitățile pentru întreprinderile europene pe piața internă. Și de aceea eu cred că astăzi noi facem de fapt un pas înainte extrem de important, pentru că acesta este una din cele mai importante proceduri legislative în această uh, legislatură și Europa va face un pas gigantic înainte dacă adoptăm acest pachet. Mulțumesc foarte mult, domnule Lene și acum îi dau cuvântul domnului Baldasare. Sì, grazie Presidente. Ringrazio naturalmente tutti i colleghi. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul astăzi. Domnul Lene spune adesea că e bine să ne mulțumim cu orice putem. Mă bucur uh, că am ascultat și critici azi, dar uh, important este că am ajuns la un uh, rezultat pozitiv, chiar dacă el nu este perfect. Desigur, lucrurile ar fi putut să fie mai bune. Dar astăzi am uh, reușit să ajungem la un compromis care asigură o reducere importantă a costurilor de solicitare de brevet și, de asemenea, uh, o reducere a costurilor uh, juridice. Vom avea un brevet care va fi valabil în 26, 25 de state membre și sper că foarte curând va deveni acceptat și în 27 de state, în toate statele membre. Avem un sistem uh, trilingv, domnule Monganti, sunt sigur că uh, și italiana este un, o limbă minunată, dar uh, în Europa 75% din uh, brevete sunt solicitate în limba engleză, 39% în germană, 7% în franceză. Chiar și antreprenorii italieni depun cererile în engleză. 90% din procedurile judecătorești, din proceduri sunt oricum deschise în uh, limba engleză. Deci nu are niciun rost să facem o defavoare comunității de afaceri din Italia uh, punând bețe roate acestui uh, proces. Sperăm uh, că pe viitor uh, acest sistem va fi aplicat în toate statele membre. Vom avea până un alta un sistem de tranziție care va permite um, companiilor mici să, companiilor să um, își desfășoare activitatea. Va exista un uh, birou european al brevetelor care va funcționa în um, continuare și pe măsură ce companiile vor căpăta încredere în sistem, rezultatele vor dovedi că uh, acest proiect este un succes. În această perioadă să ne opunem acestui proces nu ne aduce nicio favoare. E important să punem în mâinile companiilor europene uneltele pentru dezvoltare. Mulțumesc, domnule Baltasare. Domnul Rapca are cuvântul acum. Stimată doamnă președinte, cred că domnul Baldazare are dreptate și mie mi se pare italiana cea mai frumoasă limbă și o spun ca german. Însă nu este un preț de frumusețe, este un premiu de frumusețe, este vorba de un brevet european în care IMM-urile într-adevăr trebuie să poată să aibă un instrument eficient. De aceea eu pot să vă spun că sunt de peste 18 ani uh, în Parlament și am discutat împreună cu toți uh, cei care erau împotrivă, dar niciodată nu au fost atât de vehemenți ca acum. Și nu numai că se contraziceau unii pe alții, dar chiar se contraziceau chiar pe ei. Domnul Lopez, de exemplu, a reușit să se contrazică singur de două ori în aceeași propoziție. Respectele mele, domnule Lopez, să-mi explicați și mie altă dată cum reușiți acest lucru foarte mulți care au uh, intervenit uh, au venit, au vorbit și au plecat. Bănuiesc că sunt la birouri și citesc, în fine, probabil textul despre care au intervenit, că cu siguranță n-au făcut-o până acum. Se vede din cum intervin, se vede că vorbesc pe lângă. Aș vrea să adres, mă adresez și uh, problemei, aș vrea să vorbesc despre problema protecției brevetelor. Acest uh, pachet nu vorbește despre alocarea brevetelor. Aceasta nu se regăsește în articolul 118, ci vorbim numai de protecția oferită de brevetelor și un brevet care se poate aloca ca până acum nu se schimbă. Deci, uh, ceea ce nu se putea înainte, nu se poate nici acum. Deci e vorba de protecție aici, așa cum a spus și domnul Lene pentru a putea să cerem protecția în momentul de față, trebuie să facem o contestație în 25 de state membre, acum doar una singură prin această nouă legislație. Dacă cineva spune că pentru IMM-uri acesta nu este un avantaj și e foarte interesant, nu prea înțeleg dacă credeți că e plauzibil așa ceva, eu zic că într-adevăr tocmai pentru IMM-uri este o îmbunătățire evidentă și aș vrea să mai adaug ceva. Când se spune că oamenii de știință au diverse păreri. Sigur, se discută mult în spațiul acesta, dar se poate discuta și se discută și despre cum am putea să rezolvăm problema numai la nivel interinstituțional. Ne-a arătat-o pactul fiscal și atunci ieșim cu totul din acest uh, cadru și nu mai există niciun fel de recurs la Curtea Europeană de Justiție și asta este ceea ce am salvat noi. Exact asta este ce am salvat ca Curtea Europeană de Justiție să poată lucra în continuare cu uh, chestiunile, cu întrebările preliminare și nu altceva. Vă spun foarte clar, cine astăzi este împotriva pachetului uh, brevetelor, joacă jocul concernelor mari, a marilor întreprinderi împotriva IMM-urilor. Nu mai există niciun fel de dubiu față de acest lucru. Mulțumesc! Eh, Rapcai, ευχαριστώ όλους κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Mulțumesc foarte mult, uh, stimați stimați colegi, stimate domnule comisar, stimate domnule ministru, dragi raportori, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere cât se poate de interesantă, o dezbatere comună. Cele trei rapoarte vor fi votate astăzi la ora 12. Acum ședința se suspendă până la ora 12 când vor avea loc voturile. Mulțumesc!